So, wir freuen uns natürlich, dass Wim van der Kamp wieder gesund ist. Ne bucurăm că Wim van der Kamp e din nou cu noi, sănătos, voios. Haideți să începem. Sunteți de acord? Ich begrüße Sie recht herzlich. Vă salut, stimați colegi, la noua noastră reuniune din această săptămână. Ordinea de zi cred că poate fi adoptată dacă nu aveți nimic împotrivă. Și se pare că nu are nimeni nimic împotrivă. Adoptarea procesului verbal de data trecută adică 15-16 februarie, dacă nu are nimeni obiecție, îl adoptăm și pe acesta. Bun. Și atunci trecem la primul punct de pe ordinea de zi propriu-zisă, prezentarea regulamentului EASA al Comisiei Europene. După cum vă amintiți, cu siguranță, doamna comisar Bulls, în decembrie anul trecut, și-a prezentat pachetul aviatic. Ehm, între timp am eh, numit un raportor pentru a reacționa la diferitele afirmații din acest, din acest uh, regulament. Și acum, haideți să dăm mai întâi cuvântul uh, reprezentantului de la DigiMove, timp de 10 5 minute, și după aceea raportorul nostru, domnului Marinescu. Mai întâi, domnul Cornelius. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a pleasure to be here. Mulțumesc, domnule președinte. Am plăcerea să fiu aici, alături de dumneavoastră, pentru a prezenta noua propunere a Comisiei privind un regulament care vizează uh, siguranța viaței civilă. Și suntem mândri de această nouă propunere, ca să fiu cinstit. Mai întâi, de ce avem nevoie de această propunere în acest moment? pentru că considerăm că este necesar și util să actualizăm legis- cadrul legislativ actual pe care l-am folosit cu succes în ultimii 10-15 ani. E necesar pentru a pregăti Uh, noul cadru de reglementare în domeniul securității uh, aviației civile, uh, astfel încât să față, facă față evoluțiilor și trendurilor din următorii 10-15 ani și pentru ca și pe viitor transportul aerian să fie cel puțin la fel de sigur pentru pasagerii și pentru mărfurile noastre ca și până acum. Propunerea se înscrie în prioritățile Comisiei pentru uh, promovarea uh, creșterii și ocupării, pentru aprofundarea uh, pieței interne, pentru a avea o mai puternică prezență a sectorului aeronautic și pentru că aviația este o afacere globală, vrem să și poziționăm mai bine Uniunea Europeană ca actor global pe piața aviației prin această propunere. Principiile pe care le-am, pe care ne-am bazat în revizuirea cadrului de reglementare actual sunt mai întâi să nu declanșăm o revoluție, ci să uh, consolidăm uh, cu, sub uh, titlul de evoluție um, acele practici consacrate și principii care deja sunt uh, funcționale. Uh, asta implică însă și o reformare a EASA. În al doilea rând, am încercat să facem eh, ca regulamentul să aibă măsuri mai proporționate, să-l simplificăm, să identificăm adevăratele riscuri și să le prioritizăm într-o abordare care se bazează pe rezultate și performanță și este mai puțin prescriptivă. În același timp, am încercat să consolidăm filosofia unui sistem european unic în care să implicăm toți actorii eh, naționali și de la nivelul statelor membre. De asemenea, am încercat să ținem cont de interdependența politicilor de uh, mediu, de siguranță, de uh, securitate aviatică. Am încercat să uh, conferim regulamentului mai multă flexibilitate pentru ca acesta să facă față mai bine noilor trenduri din economia, din acest sector economic și am încercat să reformulăm uh, textul încât să fie uh, neutru din punct de vedere tehnologic, dar să permită uh, elementelor de inovare să fie incluse pe parcurs. În ce privește o mai bună utilizare a resurselor pe care le avem la dispoziție, unul din elementele pe care le-am inclus a fost un toolbox, un set de instrumente pentru punerea în comun a unor resurse într-un sistem european comun. Deci, uh, avem mai întâi o colaborare prevăzută între uh, EASA și uh, autoritățile naționale, dar și între autoritățile naționale ele însele. Am încercat să creăm și cadrul de referință pentru transferul de competențe și responsabilități între aceste organizații, astfel încât activitatea de supraveghere să uh, se desfășoare în cadrul acelei organizații care se pretează cel mai bine pentru o anumită activitate. De asemenea, am elaborat un nou mecanism de supraveghere a eventualelor uh, urgențe. De ce? Pentru că considerăm că fiecare lanț este la fel de tare cât de slabă e cea mai slabă veriga a lui, deci vrem să depistăm orice insuficiență, orice deficit cât se poate de repede și să reacționăm la el printr-o Uh, abordare uh, comună la nivel european. Știți că există în acest sens multe puncte de vedere uh, controversate între statele membre. O posibilitate de a exploata mai bine resursele disponibile este de a pune împreună informațiile pe care le avem. Știm că informațiile sunt foarte disparate, Uh, și de aceea EASA nu are posibilitatea uh, uh, deținerii unei imagini de ansamblu asupra sectorului. Printr-un schimb mai bun de date medicale, de date aeromedicale, de date pur aviatice, putem să realizăm totuși acest lucru. Am avut deja posibilitatea de a ne folosi de uh, rolul și participarea unor entități uh, private uh, mandatate pentru anumite sarcini, dar am reconsiderat rolul acestora. Am reconsiderat și cerințele vis-a-vis -vis de statele membre pe care EASA le emite și am emis un uh, cadru de referință comun pentru calificarea inspectorilor de aviație civile. Trebuie ca în toate statele membre aceștia să aibă aceeași pregătire uh, de înaltă calificare și să se supună acelorași reguli. Am încercat să facem regulile să fie mai proporționate și am încercat să realizăm un capitol de derogări și de excepții care să nu îngreuneze totuși punerea în aplicare a regulamentului. Sigur că întotdeauna este important în sectorul aviației și ce se întâmplă la ICAO. Deci, pentru a fi mai eficace, noi, ca Uniunea Europeană, în cadrul ICAO, am introdus mecanismul unei rețele de experți care vor colabora de acum în, în cadrul forumului global ICAO. De asemenea, aceiași experți se vor ocupa de netezirea eventualelor diferențe pe care statele membre le au în relația lor cu ICAO. Pentru a avea un sistem flexibil și bazat pe performanță, am introdus în această nouă propunere principii clare sau mai clare pentru elaborarea și efectuarea analizelor de risc aceste uh, analize trebuie să fie mai mult orientate pe performanță și pe rezultate. Deci uh, trebuie ca analizele să se uh, desfășoare acolo unde există cele mai mari riscuri, respectiv cel mai mare, cea mai mare nevoie de intervenție din partea unor autorități publice. Și aici vorbim despre zborurile comerciale în primul rând. Am introdus mai multe posibilități pentru ca companiile să uh, poată arăta că se supun acestor rigori. Uh, am uh, introdus posibilitatea operării cu declarații de conformitate. Am simplificat câteva definiții, am simplificat clase de operațiuni, clase de, clasele de aeronave și, de asemenea, am Uh, introdus posibilitatea leasingului în, pentru companiile aviatice, o chestiune care este din un model uh, din ce în ce mai des uh, folosit. Statele membre pot, au posibilitatea de opt-in pentru implicarea în anumite activități companiile producătoare de aeronave și echipamente se pot folosi de aceeași posibilitate de opt-in Uh, anumiți uh, mici furnizori și furnizori de subansamble sunt deocamdată uh, exceptați de la acest regim. De asemenea, avem, am transpus în acest text exigențele ICAO în ce privește gestionarea siguranței aviației. Am conferit un caracter formal planului de, avi- de siguranță aviatică și am încercat să îmbunătățim și structura textului prezent prin terminologie standardizată peste tot. Au, au uh, evoluat mai multe elemente în timp. Uh, am descoperit că unele dintre ele nu mai sunt suficient acoperite în textul actual și de aceea am consolidat în propunerea noastră modul în care vom uh, Uh, rezolva problema interdependențelor uh, între uh, regulile și reglementările care vizează pe de o parte aviația, pe de altă parte siguranța, securitatea aviatică, mediul, securitatea cibernetică și așa mai departe. Securitatea cibernetică devine în noul, în nou regulament parte a domeniului de aplicare al și de activitatea LEASA. De asemenea, siguranța, securitatea chimică este inclusă între noile competențe de supraveghere EASA. Și în ce privește gestionarea serviciilor la sol, am reacționat la numeroasele incidente apărute aici și am adus în sânul acestui regulament uh, și uh, sectorul uh, sectorul uh, operațiunilor de sol, uh, la sol nu ca reglementări pe fond, ci ca reglementări ce vizează siguranța acestor operațiuni. În ce privește uh, certificările, ele au fost conținute și în, în regulamentul anterior, dar am actualizat aceste certificări, în special cele de mediu, în nou regulament și le-am extins. Sigur că acum 10 ani nu aveam cum să prevedem uh, ceea ce a apărut între timp, aeronavele nepilotate sau pilotate de la distanță. Uh, sunt, este vorba de un element nou pentru care există uh, niște prevederi speciale privind siguranța și traficul. Uh, pentru asta a trebuit să eliminăm uh, o prevedere din vechiul regulament care excludea de sub, dom din domeniul de aplicare toate aeronavele pilotate de la distanță de sub 150 de kilograme. Uh, și acum uh, există reguli comune europene pentru toate aeronavele pilotate de la distanță. Sigur că um, regulile nu sunt aceleași pentru dronele de dimensiuni mici și pentru aeronavele mari Eh, pilotate de la distanță care zboară la aceleași altitudini ca și aeronavele de pasageri comerciale. Deci eh, acestea sunt elemente noi și dacă voi eh, dori vom putea reveni asupra lor. Ehm, am încercat să mai îmbunătățim unele aspecte de guvernanță a EASA. Created the legal basis of that agency is in this regulation. Acestea sunt importante pentru baza juridică. O serie de schimbări în text se referă la abordarea comună, care se bazează pe declarația comună a Consiliului, Parlamentului și Comisiei despre cât de descentralizată trebuie să fie agenția și cum ar trebui să funcționeze. Am introdus de asemenea mecanismul unui uh, board uh, executiv care să ajute la managementul și gestiunea de zi cu zi. Am uh, prevăzut și mai multe credite posibile, granturi din mai multe linii bugetare pe care EASA se le poate folosi, de exemplu, pentru siguranța în Africa și pentru a îmbunătăți siguranța în mai multe colțuri ale lumii și am propus de asemenea să adăugăm o posibilitate de taxe um, cu privire la um, supravegherea ATM și uh, informatică și trebuie de asemenea să avem susținerea statelor membre, de asemenea în uh, cadrul sistemelor de control, pentru ca aceste taxe să devină uh, o realitate. Există mai mulți indicatori uh, care arată cu, cât de eficient lucrează această um, agenție. Există însă nevoia de mai multă flexibilitate, de exemplu, la partea care este finanțată de taxe și uh, impozite, trebuie să existe posibilitatea să se adapteze uh, staful la uh, nevoia de lucru Și am propus de asemenea să folosim expertiza EASA pentru ca să dăm posibilitatea Comisiei să um, ajute uh, EASA în domeniul uh, securității, în domeniul trainingului de cercetare sau în domeniul implementării uh, cerului unic, Single Sky. Și în final, un ultim slide cu privire la drone, care arată oarecum situația în momentul de față, vedem diferența dintre trecut și acum, cu toate aplicațiile noi care ar putea să devină posibile în momentul în care vehiculele fără pilot vor putea să zboare liber în spațiul european. Propunerea noastră este însă ca toate dronele să fie acoperite de regulament, să stabilim reguli comune care sunt bazate pe uh, riscuri și proporționale cu riscul, nu numai în ceea ce privește dimensiunea dronelor, ci scopul pentru care sunt folosite, pentru că știm exact că folosirea unui drone în centrul Bruxellesului nu are același impact ca în nordul Suediei, de exemplu. Propunem și o separare clară a sarcinilor între EASA și autoritățile naționale. O serie de proceduri vor trebui să fie adaptate uh, la specificitatea dronelor, pentru că vorbim aici despre o comunitate foarte amplă și multe persoane nu sunt obișnuite încă cu regulile de aviație. S-a mai transmis o cerere foarte puternică din partea statelor membre de a oferi mai multe instrumente pentru un control, o supraveghere și pentru a putea rezolva problema dronelor care zboară în zone în care nu au ce căuta. Deci aici e nevoie de o îmbunătățire a instrumentelor tehnice la dispoziție pentru ca să ajutăm statele membre. Cam acestea sunt uh, ideile principale în ceea ce privește uh, vehiculele uh, sau avioanele fără pilot și vă mulțumesc foarte mult. Domnul Marinescu are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Este clar că acest regulament e foarte important și noi așteptam uh, acest regulament de mai uh, de mult timp. Din păcate a fost uh, blocat la Consiliu, oricum avem acum acest regulament și eu cred că este unul foarte echilibrat și foarte necesar pentru industrie în general. Am câteva întrebări. Prima întrebare este de ce Comisia a renunțat la numele EAA, adică Agenția Europeană de Aviație, AE în română, în ceea ce privește dronele. Pentru mine acesta este subiectul cel mai important din raport, pentru că avem o răspundere foarte mare aici. După părerea mea, aeronavele fără pilot vor fi uh, provocarea cea mai mare pentru viitorul Europei pentru că ele pot uh, să facă orice și e vorba de o tehnologie peste, peste care am pierdut controlul. Se poate regăsi peste tot, chiar și într-un magazin de jucării în mijlocul orașului pot cumpăra o dronă și deci vom avea foarte multe probleme. EASA, e adevărat, se ocupă de siguranța aviației, dar în același timp este un obiect zburător deci trebuie să avem uh, reguli mai stricte și prevederi mai uh, clare în acest regulament. E adevărat, toate acestea se vor întâmpla prin acte delegate, dar cred că cel mai important este ca principiile de bază să poată să fie incluse în regulament. Există câteva prevederi în legătură cu legislația interdicția de survolare în anumite zone, dar toate acestea trebuie stabilite mult mai clar. Și sper să avem răspunsuri mai detaliate după aceea. Mai am mai multe întrebări în legătură cu taxele și cu penalitățile. Sunt 4% uh, și 2,5%, sunt două cifre. Vreau să știu cum au ajuns uh, cei de la comisie la aceste cifre. Pentru că dacă vorbim despre o companie cu 50 de miliarde sau uh, Airbus, de exemplu, care trebuie să plătească 2,5% din uh, cifra de afaceri, eu cred că va fi o situație foarte interesantă. Chiar dacă, sigur, ei au făcut anumite greșeli uh, foarte mari. În ceea ce privește securitatea, care va fi impactul implicării EASA în uh, domeniul securității, mai ales în domeniul cibersecurității. Care este intenția la origine? Și în cooperarea internațională, cred că aceasta e foarte importantă, dar sper ca EASA să reușească să obțină reciprocitate, mai ales între EASA și FAA cu privire la certificare la certificarea activităților. E foarte important pentru industrie și va, crește, va scădea costurile și eu cred că va scădea și birocrația și toate celelalte aspecte. Cam atâta pentru moment. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Gabriele Proas are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentarea de astăzi. Salut faptul că avem uh, posibilitatea atât de repede să discutăm despre dosarul acesta atât de important. Într-adevăr, acum se stabilesc uh, direcțiile pentru viitorul aviației noastre, în care lucrează mii de oameni calificați pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locul de muncă. Este foarte bine știut că EASA a lucrat foarte bine în domeniul siguranței deja de la fondarea sa la mai mulți um, reprezentanți, însă există totuși dubii dacă trebuie să facă același lucru și în domeniul securității. Și E clar că în momentul de față securitatea aviației este un subiect foarte de actualitate în Europa și de aceea cred că trebuie să găsim un consens pe care după aceea să-l poată susține toată lumea. În domeniul acesta avem însă în continuare o lipsă de armonie între ASA și Comisie și, pe de altă parte, și din uh, statele membre și anumite aeroporturi despre cât de multe competențe să aibă EASA și până unde să poată să intervină. Mă gândesc aici, de exemplu, la zborurile deasupra zonelor de conflict. Aici, uh, un rol uh, suplimentar mai mare al EASA ar putea să fie acordat numai dacă li se dau destule informații de la serviciile de informații din statele membre și nu mi se pare că există o disponibilitate destul de mare momentan. Cred că suntem cu toții de acord că acum în domeniul acesta foarte transfrontalier, nu din punct de vedere geografic, dar de alt subiectelor, cum este siguranța aviației, că trebuie să găsim aici un echilibru și trebuie să fie foarte bine repartizate competențele fără să dublăm structuri existente deja. În propunere există anumite formulări în acest sens cu privire la cooperare și la măsuri, dar nu se spune exact care sunt acele măsuri, care vor fi, de fapt, competențele pe viitor. Și aș vrea să vă rog să ne spuneți, dacă puteți, cum o să se comporte Comisia în acest context. Pe lângă aspectele de securitate, mai sunt problemele de certificare și de mediu, standardele de mediu, în care foarte multe din paragrafele de aici mi se par foarte bune. Sper însă ca să aflăm puțin mai multe și în legătură cu standardele sociale. M-aș putea gândi, de exemplu, să stabilim standarde comune care să fie parte ale competenței EASA. Având în vedere lista lungă de noi competențe, se pune întrebarea care sunt capacitățile pe care va trebui să le aibă EASA. Aș vrea să subliniez încă o dată aici că, având în vedere schimbarea foarte mare în domeniul aviației și a sarcinilor suplimentare pe care le va avea EASA, nu se poate discuta în niciun caz de o reducere a bugetului. E vorba de o serie de actori aici, de ori companii aeriene, dar și uh, aeroporturi și producători de aeronave. Toate acestea sunt uh, legate și e nevoie de o flexibilitate foarte mare la buget și în niciun caz Uniunea Europeană nu trebuie să facă economii în acest domeniu. Întrebarea este pe, pe care însă vreau eu să o pun este dacă acest model va fi suficient și dacă EASA va fi în măsură să și îndeplinească toate sarcinile care i s-au atribuit. Oricum, mă bucur foarte mult de planurile de finanțare a traselor sau uh, alte explicații pe care le văd aici, dar mă întreb dacă există și posibilitatea unei finanțări permanente. Apoi, rolul EASA, cred că e foarte logic ca Uniunea Europeană, care este un pionier în domeniul aeronavelor și în domeniul aviației, să aibă o agenție foarte puternică care să-și impună locul și la nivel internațional. În domeniul securității am făcut foarte multe împreună până acum și cred că trebuie să fim în continuare mândri de ce am făcut și să continuăm pe această cale. Eu cred că trebuie de asemenea să continuăm să impunem să exportul securității și standardelor de mediu către alte zone ale acestui uh, glob, zone care doresc și ele să se alinieze și trebuie ca ea să aibă instrumentele necesare pentru a o face. Însă nu e vorba numai de fonduri, ci e vorba și de susținere politică. Aceasta înseamnă să ajutăm și EASA să aibă un statut uh, pe măsură în toate forurile internaționale. Și mă interesează părerea Comisiei despre cât personal și în ce domenii va avea nevoie de posturi suplimentare pentru ca să poată să-și îndeplinească toate aceste obiective. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, și acum Peter Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că noi, ca grup, vom mai uh, analiza aceste propuneri. Sunt de acord cu raportorul în legătură cu situația dronelor, pentru că acestea, într-adevăr, sunt cele mai periculoase și pot să reprezinte un mare pericol pentru aviația civilă. Aveți dreptate. De fapt, uh, chiar uh, s-a întâmplat odată când tocmai aterizam în Franța, era să ne ciocnim cu o dronă. Eu eram în avion și cred că exact aceasta este nucleul. Acesta este nucleul problemei dacă cum facem să garantăm securitatea. Și am o întrebare foarte simplă, cred, pentru comisie. Relația dintre EASA și uh, agențiile de inspectare de control la nivel național. Despre aceasta vreau să întreb, pentru că foarte multe competențe merg din ce în ce mai mult la EASA, la Köln și um, agențiile sau oficiile de uh, control la nivel național sunt din ce în ce mai mici. Calitatea inspectorilor la nivel național însă este foarte bună și știu aceasta din proprie experiență și vreau să mă întreb care vor fi atunci, uh, care va fi comunicarea și competențele, uh, cum se vor partaja cu nivelul național. Mulțumesc, domnul von Mildenberg. Da, mulțumesc, domnule președinte. S-a spus deja că tema dronelor este cea mai importantă și sunt de acord. De fapt, aceasta este și propunerea noastră și am o întrebare către comisie, pentru că am o chestiune pe care n-am înțeles-o. La anexa 9 scrie ceva despre persoanele care manipulează drone, însă eu vreau să întreb comisia dacă prin intermediul actelor delegate dorește să se asigure ca în final uh, să avem un nivel de informare și formare egal pentru toate persoanele care manipulează drone. Deci vreau să știu dacă va exista o piață uh, a, a uh, muncii uh, armonizată pe această temă ca să nu, se, se, să nu înceapă să fie nivele diferite. În uh, domeniul acesta aș vrea să știu mai multe despre comisie. Vreau să știu cum vreți să faceți. Vreți să introduceți acte delegate sau nu? Doamna Preuss a spus că mai avem o problemă și anume survolarea zonelor de conflict. Foarte interesant pentru noi în Olanda, dar și cred eu pentru alte state din Europa, mai ales după catastrofa cu MH17, um, s-a încercat deja acordarea unui rol mai central uh, EASEI, iar uh, serviciile de informații la nivel național trebuie să transmită mai departe informațiile acestei agenții pe care trebuie aceasta să le analizeze și să facă recomandări, ba chiar să ia măsuri pentru ca să nu se mai întâmple un zbor MH17 încă o dată. Și întrebarea mea e de ce Comisia nu uh, face referire mai mult la acest aspect de securitate în propunere? se vorbește despre security, se vorbește de siguranță, dar la punctul acesta nu avem nicio propunere concretă. De ce? Mulțumesc. Mulțumesc, până președintele, și acum doamna Kilunen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, și comisiei pentru propunerea pe care am primit-o. Eu plec de la premiza că baza cea mai importantă pentru toate uh, este siguranța și uh, capacitatea de funcționare. Indiferent de unde vine avionul, dronele sunt numai un singur exemplu. Există multe inovații în momentul de față, dar o întrebare foarte importantă către comisie Ce facem cu toate aceste produse de inovații? Suntem la nivelul care trebuie? Putem să controlăm ce se întâmplă? Politicienii pot să urmărească schimbarea razantă și rapidă care se întâmplă în mai multe domenii industriale. Resursele EASA sunt de asemenea pe măsură? Sunt suficiente și care sunt calendarele prevăzute pentru ea? Întreprinderile lucrează foarte repede uh, în ceea ce privește certificarea, de exemplu. Ce se întâmplă cu controlul? Ține pasul sau nu? Procesele de standardizare sunt în, pe cale de prelucrare la nivelul autorităților? Există colaborare cu SUA, cu Canada și cu restul lumii? Cum uh, vedeți dumneavoastră viitorul EASA, având în vedere aceste evoluții rapide din lume? Și sistemul nostru politic este câteodată dureros de încet. Și în momentul de față, totuși știm că e nevoie să lucrăm foarte repede și inteligent din punct de vedere economic. Mulțumesc. Acum Karima Deli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia ne-a dat câteva informații și ne-a spus că traficul uh, aerian va crește cu 50% până în 2020. Aceasta mă face să pun două întrebări. Prima este dacă uh, legile de securitate sunt adaptate la un astfel de boom care va urma și cum uh, va evalua, evolua Uh, această agenție pentru a garanta cu adevărat securitatea în noile condiții? Și a doua întrebare, în cadrul luptei împotriva schimbărilor climatice, putem să ne permitem o creștere cu 50% a emisiilor? Eu cred că răspunsul la această întrebare este mai degrabă nu, în timp ce totuși serviciul, domeniul um, aviatic este deja responsabil pentru foarte multe din emisiile acum, de acum și o țară, de exemplu, precum Germania are emisii extrem de mari, Uh, și nu numai, iar dumneavoastră ne vorbiți de organigrama viitoare. Ați spus, dacă nu mă înșel, ați spus că latura de mediu va fi um, pusă și ea în aplicare, dar nu ne-ați dat nicio informație concretă. Întrebările mele sunt foarte importante, zic eu, pentru că întrebarea este dacă vom avea cu adevărat în organigramă un, o latură care se va ocupa de coordonare de control. A doua întrebare, de asemenea, care mi se pare esențială, tot pe latura de mediu, este dacă sunteți deja pe cale să lucrați la norme, inovații tehnologice, carburanții inovatori. Aveți așadar deja o activitate de cercetare în acest domeniu. Mă gândesc aici la consumul de kerosen, de exemplu, și la tot ceea ce nu reușim în momentul de față să facem. Ce facem dacă nu reușim să avem un scenariu nou? Ce facem cu uh, taxa pe kerosen? Ce facem cu emisiile? Pentru mine sunt, acestea sunt puncte importante. Și o altă chestiune care mi se pare foarte importantă este că EASA trebuie să garanteze mult mai bine ca statele membre să verifice starea de sănătate psihică și fizică a piloților mult mai bine. Trebuie să citiți uh, și raportul accidentului German Wings în Alpii francezi, unde se vede totuși că nimeni n-a zis nimic în problema clară care era în legătură cu angajatul respectiv. Deci uh, aici ar trebui să vorbim și de calitatea aerului în, în, în cockpit și de um, oboseala piloților. Eu zic că și aici avem uh, de-a face cu un punct esențial. Și vreau să închei cu o întrebare. Cum o să reduceți conflictele de interese în cadrul acestei noi misiuni pe care o va avea ea să Mulțumesc! Danke sehr, jetzt Ines Ayala Sender. Mulțumesc acum Ines Ayala Sender. Ah. Sí, eh, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, comisiei. Foarte interesantă prezentarea făcută de către responsabilul agenției și vreau să spun că mm, aș vrea să știu până în ce punct anume tot ceea ce ține de, ține de securitate și aspectele sale sociale uh, Eh, va fi tratată de AESA, nu doar pentru că e adevărat că accidentul, nenorocirea petrecută cu German Wings ar fi trebuit să deținem mai multe date despre acesta și iată, revelațiile noi eh, ne arată că Uh, factorul uman este fundamental în continuare. Deci când vorbim despre drone, bun, acolo nu sunt, nu, sunt uh, aeronave fără echipaj, dar totuși în spatele lor stau uh, ba chiar militari de multe ori și au, sunt supuși aceluiași stres psihologic ca soldații de pe câmpul de luptă. Însă, întorcându-ne la factorul uman majoritar, și anume piloții și echipajele, aș vrea să știu uh, Eh, mai concret eh, ce se întâmplă cu toate aspectele eh, legate de presiune și presiunea economică, situația orelor de zbor și licențelor. Că vedem că se întâmplă situații nefericite care seamănă cu lumea a treia, deci noi trebuie în loc să ne îmbunătățim, se înrăutățește situația la noi acasă, pe când noi îndemnăm pe alții să-și îmbunătățească situația. Din păcate, sunt probleme grave de securitate zi de zi. Și ce va face aici în acest sens? Și sunt uh, de acord cu uh, tot ce ține de grupul acesta, pulul inspectorilor de aviație și cibersecuritatea, că vedem uh, aparatura e din ce în ce mai complexă și sofisticată și atunci partea asta vulnerabilă Eh, tot ce ține de echipamentele electronice atât de sofisticate eh, devine din ce în ce mai importantă. Cât despre OACI, aș vrea să vă întreb eh, acești experți în legătură cu care Uniunea Europeană va încerca un rol de coordonare. Ce impact pot avea în legătură cu carburanți alternativi, utilizarea carburanților, alternativi, biocarburanții, pe de o parte și pe de altă parte în ce mod am putea îmbunătăți eh, la OACI eh, mm, viitoarea demantelare a avioanelor, că deja ar fi trebuit să fie reglementat și are de face cu rici și uh, punerea în aplicare. Și în final vă mai întreb dacă în final a ajuns ESA la un acord cu guvernul uh, german în legătură cu sediul său, pentru că e un aspect care generează neliniști și alte agenții, chiar dacă după un proces lung și complicat ajung la acorduri, ar fi bine ca după atâția ani în sfârșit să ajungă și AESA la o clarificare a situației sale. Că mulțumesc. Danke sehr. Der nächste ist Wim Mulțumesc. Urmează Wim van der Kamp. Danke sehr. Mulțumesc, domnule președinte. Și cred că în ce, în ce privește nou regulament al ESA, avem de-a face cu un dosar uh, foarte interesant în tot ceea ce privește securitatea aeriană, dar încă se află cumva în stare brută. Acum n-am avut ocazia să discut cu raportorul, dar cred că totuși aici uh, se pune chestiunea bugetului a ESA. Ba chiar este esențială pentru dezbaterea asta, pentru că, iată, avem noi misiuni pentru această agenție. Domnul Cornelis a fost uh, uh, extraordinar de politicos în uh, expozeul său, a vorbit de guvernanță și uh, ar fi bine ca și Comisia, Consiliul, Raportorul să ne spună exact ce se întâmplă cu situația bugetară, cu pierderi, cu venituri, mai ales dacă comparăm bugetul AESA uh, cu cel al omologului din SUA, agenția din Statele Unite. Dar asta e ca, dacă ai, ca și cum faci o comparație între David și Goliat. Bun, știm că în Biblie până la urmă câștigă David, dar uh, da, David uh, îl doboară pe Goliat, însă, totuși, trebuie să ținem cont de faptul că bugetul AESA e foarte limitat și primește din ce în ce mai multe sarcini și aș dori să știu cum se reflectă toate astea asupra bugetului. Se va fi revizuit și acesta? Thank you, Chair. Um, well, just a few points. Mulțumesc, uh, domnul Anderson. Uh, în primul rând vreau să vă spun că citind evaluarea de impact, și uh, ultimul proiect de regulament, mă îngrijorează că Comisia nu a fost atentă la situația angajaților în industria aeronautică, în aerolinii, piloți, personalul. Uh, toți aceștia se, sunt îngrijorați în ce privește cer, uh, nivelul uh, cerințelor de certificare uh, și eliminarea acestora fără justificări suficiente. Nu avem destule informații, cred eu. E un domeniu critic pentru siguranță, după cum știm, și sunt de acord cu redraftarea uh, obiectivelor de către comisie, ținerea, se ține cont de chestiunea legate de mediu, dar cred că mm, chestiunea principală trebuie să fie siguranța. Deci vreau să știu mai mult în legătură cu acest subiect și mm, în ce privește condițiile de lucru, uh, cu uh, promovarea celor mai bune condiții de muncă, de formare, domenii în care ne putem asigura uh, că situația personală nu are impact negativ asupra condițiilor de siguranță, că vedem, apar uh, probe, că sunt probleme aici. Uh, pentru mine proiectul acesta nu ține cont suficient de toate aceste chestiuni. Mulțumesc acum, Ghezine asta. Ia, vielen Dank. Mulțumesc. În principiu aș avea doar o întrebare foarte scurtă la adresa Comisiei. Eh, tot în legătură cu siguranța aviatică. Colegul nostru, Matias von Wildenburg, eh, a emis și el câteva rezerve în legătură cu dronele. Eu am o altă temă predilectă pe care o eh, enunț destul de frecvent. E ora de ADSB, acel sistem care mm, calculează și stabilește distanța minimă dintre două nave aflate în aer. Este vorba de niște echipamente care Eh, se montează opțional între mm, aeronave pentru că acestea să nu eh, fie în pericol de a coliziona. Însă micile aeronave nu au posibilitatea acestă, montării acestor echipamente, respectiv eh, pentru aeronavele mici ar fi prea scumpe. Acum câteva luni, însă a avut loc un crash între un jumbo mare și un avion de talie mică în Africa, Uh, mă întreb dacă nu cumva uh, se datorează această coliziune uh, tocmai lipsei acestor sisteme de recunoaștere reciprocă a aeronavelor, știind că totuși pentru aeronavele mari și cele mici se emite pe frecvențe diferite. Deci ar, deci ar fi bine să există o frecvență prin care se poate monitoriza cine unde este în deplasare. Mulțumesc. Tack så mycket, ordförande. Următorul vorbitor, domnul Nilsson, mulțumesc. Vreau să vorbesc despre condițiile de, de muncă, condițiile sociale, condițiile angajaților și apoi, în general, poate că ar trebui să consolidăm mandatul AESA. Pentru că, într-adevăr, în Europa Știm ce spun până și eurosceptici din țările noastre. Totuși îi spun că avem nevoie de un organism care să nu fie limitat de frontiere, un organism interstatal. Deci aici, totuși, oamenii sunt în favoarea unui asemenea mandat. Uh, și cred că e valabil și pentru Suedia, dar vorbim, putem vorbi și despre Estonia sau alte exemple. Ar trebui să uh, avem uh, o linie interioară care zboară în Suedia, dar care este gestionată de o companie estoniană care, care semnează contractul, apoi sunt diverse incidente, autoritățile suedeze cer să poată controla aeronava care a avut probleme, se poate vorbi despre o interdicție de zbor, dar autoritățile care constată problemele nu pot lua asemenea decizie pentru că ea trebuie luată de autoritate din Estonia și autoritatea din Estonia spune că nu se impune o interdicție de zbor. Și atunci ce se întâmplă? Ar trebui să poată interveni AESA, să aibă mandat în acest sens, că există un litigiu între două autorități, uh, să nu se certe uh, pe dosar două autorități diferite. Deci aici AESA ar trebui să ia o decizie. Deci să aibă un mandat puternic. Și atunci uh, am o întrebare. Acest nou regulament poate conferi un asemenea mandat a ESA ca să poată interveni? Mulțumesc acum Jackie Foster. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Scuze pentru uh, <laughs> pentru întârziere, deși sunt raportor din umbră, dar uh, mi-a trebuit șase ore ca să ajung aici cu, cu problemele și cu manifestațiile agricultorilor. N-am putut să asist la prezentare, dar văd că este foarte interesant. Poate că am fost una din puținii de aici din sală când am făcut regulamentul original a ESA și cred că putem afirma că sfera de aplicare și domeniile care sunt incluse acum în sfera de aplicare a regulamentului au ajuns la un volum enorm și cred că e momentul să vedem cum uh, schimbăm lucrurile. Că ESA a făcut o treabă foarte bună, cred că s-a confruntat cu multe provocări și aș vrea să mă refer la uh, faptul că aș vrea să văd mai multă siguranță în buget pentru că nu ne vom îndrepta spre un sistem tip FA, dar uh, industria furnizează aproximativ 75% din venituri și sigur că uh, Uniunea Europeană 25-30%. Deci e important ca industria așadar să aibă un rol puternic și pozitiv în uh, determinarea modului în care funcționează agenția în mod cât mai eficient posibil și în ce privește alte chestiuni evocate aici, de exemplu dronele. Uh, eu am un raport în acest sens și mă va interesa foarte mult să văd uh, cum vor fi incorporate ele în uh, rolul ESA și sigur ar trebui o abordare internațională, o abordare neconvențională. Noi ne dorim să funcționeze bine pentru că a fost un raport popular și voi urmări totul aproape Și în ce privește unele din comentariile privitoare la mediu și la ocupare, știm care e mandatul agenției. Însă, până la urmă, chestiuni cum ar fi limitările timpului de zbor, da, sunt reglementate foarte bine și monitorizate foarte bine uh, la nivelul uh, OACI, la nivel național și dacă sunt uh, chestiuni problematice între liniile aeriene și angajați și așa mai departe, cred că sunt de competența autorităților naționale civile și a sindicatelor. Eu personal nu am auzit de nicio plângere uh, de la introducerea uh, FTO-ului uh, adus la zi. Oricum, vreau să mă refer la uh, OACI. Am citit câteva lucruri în text în ce privește, de exemplu, concurența internațională și regulile europene. Noi trebuie să respectăm, de exemplu, la nivelul emisiilor sonore. Uh, Trebuie să respectăm și normele OACI, deci nu trebuie să avem noi reguli europene și apoi să ne dăm seama că nu, nu corespund cu anexa 16 sau cu alte puncte de acolo. Deci uh, nu vreau să lăsăm OACI uh, în afara acestei revizuiri pentru că are un rol uh, extrem de important și trebuie reflectat foarte bine. Cam asta ar fi, din punctul ăsta de vedere, cred și sunt convinsă că vom discuta mai în detaliu unele din aceste chestiuni. Oricum, mulțumesc Comisiei pentru prezentare. A, s-a vorbit despre securitate, pentru că, sigur că mm, după atentatele cu turnurile gemene s-au întâmplat foarte multe. Există aceste echipe care, europene care colaborează cu autoritățile naționale pe chestiuni de securitate și lucrurile au evoluat în cursul acestor ani. Deci, sper că uh, Uh, comisia și AESA uh, găsesc un fel de acord în legătură cu unele din aceste chestiuni vor fi uh, rezolvate pe viitor. Mulțumesc. Mulțumesc, Ismail Atuc. Mulțumesc, Ismail Atuc. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor colegi, au fost aduse în discuție multe aspecte. Eu aș avea o întrebare generică, strategică la adresa Comisiei. Faptul că uh, extinderea competențelor EASA este importantă este de necontestat. Dacă vorbim despre o strategie aviatică europeană, întreb însă dacă n-ar fi fost uh, poate mai oportun, mai bun, ca uh, Comisia Europeană să abordeze situația mai rațional și mai logic. De pildă atunci când uh, uh, avem un schimb de opinii în legătură cu baza de uh, calcul a impozitelor în statele membre. Sau atunci când vorbim de orele de lucru în Uniunea Europeană. Pentru că ce observăm noi aici este că Uniunea Europeană față de statele terțe are o politică extrem de restrictivă, dar niciodată nu m-am gândit că această chestiune ar urma să o abordez și pentru planul intra-european. Practic, trebuie să spunem că deocamdată încă nu avem niciun fel de politică eh, europeană privind infrastructura aviatică. Este, există poate mai multe discursuri la nivel național, dar nu există încă o, un discurs politic eh, Uh, european vis-a-vis -vis de infrastructura de aviație. Deci nici nu știm unde vrem să ne ajungem peste 10 ani. Și atunci întreb, de ce Comisia a evitat să abordeze aceste teme, recunosc că uh, dificile, când uh, în același timp dorește să extindă competențele EASA în detrimentul celor naționale. Și dacă vorbim deja de sporul de competențe, mă interesează care este punctul de vedere al Comisiei în a oferi eh, EASA competențe sporite și în ce privește securitatea aviatică civilă și în ce privește aspectele de mediu. Pentru că aici, deocamdată, în plan național, eh, situația este foarte diferită de la stat membru la stat membru și competențele Comisiei nu sunt foarte clare. O observație, spune președintele, în ce privește competențele naționale. Noi, în Germania, am fi fericiți să avem competențe la nivel național Eh, la noi landurile și avem 16 astfel de landuri care decid ele însă unde se construiește și unde nu un aeroport. Deci e frumos să soliciți o, o rezolvare eh, europeană pentru o problemă, dar eh, trebuie să încep mai întâi cu acele demersuri care Uh, integrează 16 uh, politici uh, regionale ale landurilor. Pentru că tocmai în ce privește că transportul naval și cel aerian, deci cel transfrontalier prin excelență, avem acest deficit. Mulțumim încă o dată pentru această prezentare. Dacă doriți, vă puteți să reacționați, uh, stimate colegi din partea Comisiei, la uh, întrebările și com- comentariile care au fost făcute. Mulțumesc, multe întrebări uh, interesante și promițătoare pentru viitoarele discuții pe care le vom avea cu dumneavoastră și pe care le așteptăm cu interes. De asemenea, domnul Marinescu, primul vorbitor, îl felicităm uh, pentru rolul de raportor pentru această propunere și așteptăm cu interes colaborarea noastră, domnule Marinescu. Apoi, în legătură cu punctele menționate de domnul Marinescu, în primul rând, numele AESA, AESA, cred că unul din cele mai bune argumente pentru a păstra acest nume e că a devenit un brand uh, cunoscut în lumea întreagă și când ai o denumire care funcționează și este bine cunoscută, atunci o păstrez și nu am văzut un, niciun motiv ca să schimbăm numele. Ați menționat dronele, la fel ca mulți alți vorbitori aici. Voi reveni la acest subiect. Un punct specific în legătură cu amenzi și penalități uh, sunt niște procentaje uh, pentru un plafon maxim menționat în uh, document și nu le-am schimbat există deja din, în regulamentul actual și e important să menționăm că e vorba de măsuri de ultim uh, uh resort. Deci până acum nu au fost utilizate, sunt o ultimă soluție, dar înainte mai sunt alte moduri de a ne asigura că toată lumea respectă regulile și sigur există sigur prevăzute și măsuri mai severe ca, ca măsuri de salvgardare. Uh, dar, uh, în general, se rezolvă problemele înainte de a se ajunge la acest stadiu. Apoi, uh, cooperarea internațională a fost menționată de domnul Marinescu, de asemenea, nevoia reciprocității între AESA și uh, omologii din SUA. Am făcut progrese, avem întâlniri bilaterale, chiar acum două săptămâni cu autoritățile din SUA și pentru prima oară am ajuns la un acord care spune că pentru anumite produse de mici dimensiuni nu va mai fi necesară certificarea Uh, pe niciunul din malurile Atlanticului și s-a uh, convenit să fie doar un document administrativ, însă uh, va rămâne la acest nivel. Deci se vor reduce costurile pentru sectorul industrial și apoi am convenit cu SUA că vom încerca să reducem și suprapunerea activităților pe ambele maluri ale Atlanticului când e vorba de certificarea aeronavilor de dimensiuni mari. Da, bun, asta se va întoarce treptat în legătură cu securitatea, nu numai a vorbit de asta și nu numai Probabil, de exemplu, deci uh, sigur că avem nevoie de capacitatea de a ne ocupa de tot, toate chestiunile ce țin de uh, securitate. Uh, s-a mai întrebat aici care e rolul Comisiei uh, și rolul ESA și a statelor membre. Noi considerăm că toată lumea trebuie să, joace, să joace propriul rol și textul pe care l-am propus aici uh, adaugă elemente suplimentare, mai ales în legătură cu modul în care ESA poate să-și aducă contribuția la chestiuni ce țin de securitate, însă fiecare respectându-și domeniul de eh, experiență și e clar că uh, de exemplu, în ce privește proiectarea aeronavelor, AESA are ultimul cuvânt, deci când sunt chestiuni de securitate legate de aeronave, cum ar fi securitatea cibernetică, atunci AESA este cea care trebuie să fie partea soluției. Însă, știu că sunt și alte cazuri în care uh, vorbim de accesul la informații, și atunci e clar că aici nu avem un serviciu european de informații și acolo trebuie să conlucrăm și o facem cu mare plăcere. Conlucrăm cu statele membre ca pe cât posibil să ajungem la evaluare, o evaluare comună a riscurilor care se traduce apoi în măsuri concrete, fie cu un temei uh, juridic legat de uh, siguranță sau securitate, cum este ușa cockpitului sau un temei uh, juridic național în ce privește zonele de conflict menționate aici de un număr dintre noastre. Încercăm să facem exact asta, deci să uh, toată lumea să-și aducă contribuția și să încercăm să avem uh, o evaluare comună cât mai bună, conlucrând cu statele membre care dețin cunoștințele necesare și apoi să găsim un mod de a comunica informațiile legate de risc tuturor transportatorilor aerieni, pentru că noi considerăm, și cred că sunteți de acord cu noi, că informațiile critice în domeniul siguranței, și securității trebuie să fie disponibile uh, tuturor transportatorilor aerieni. Uh, cetățenii europeni uh, călătoresc cu toate aeroliniile, nu doar din Europa. Și continuând cu punctele legate de intervenția doamnei Proes, Domnia sa, la fel ca alții, a menționat chestiunea bugetului ESA și nevoia de a dispune de un nivel uh, de resurse financiare suficiente, deci nevoia de flexibilitate de asemenea. Și e o cerere care vine și din partea industriei și am ținut cont de ea, consider eu, în propunerea noastră. Acum, dumneavoastră sunteți cei care veți judeca, dar uh, sigur așteptăm schimburile de opinie în această privință. Am adăugat niște elemente suplimentare, cum ar fi indicatorii uh, privitor, privitor la volumul de muncă, i-am menționat, uh, vă vor ajuta și pe toate pe Consiliu în uh, exercițiul bugetar anual ca să determinați care este nivelul corect de personal pentru agenție, ca să poată respecta și cererile de pe piață și să nu înregistreze întârzieri, de exemplu, în certificarea noilor, noilor produse, ceea ce trebuie evitat pentru a putea rămâne competitiv. S-a menționat și faptul că e important ca ESA să joace un rol activ pe plan internațional, dar pentru asta trebuie să dispună și de resursele și de temei juridic necesare. Noi considerăm că în această propunere uh, ne ocupăm de ambele aspecte, ca ESA să ne poată ajuta să exportăm standardele europene pentru a ajuta și țările terțe să își îmbunătățească activitatea legată de siguranță și nu este niciun obstacol ca ea să, să, să fie prezentă și în alte țări, ceea ce și face deja. De exemplu, acum ne ajută mult cu uh, munca tehnică uh, în colaborarea cu China uh, ca să avem un temei pentru viitoarele acorduri de, viitorul acord bilateral pentru siguranța aviatică, pentru care avem nevoie de un mandat din partea Consiliului și am și obținut acum o săptămână. Deci, uh, activitatea internațională a ESA deja există, uh, dar trebuie uh, promovată mai mult în formuri internaționale, de exemplu și cu precădere OACI, ESA e prezentă ca parte a delegației UE, care are rol de observator în majoritatea organelor OACI și este de asemenea foarte activă și în grupurile tehnice. De exemplu, prezidează un panel OACI care se ocupă de tot ceea ce înseamnă probleme tehnice legate de aeronave. Domnul Fandalen a menționat uh, rolul ESA uh, în comparație cu cel al autorităților naționale, cine anume Uh, deține uh, experiența și cunoștințele pentru a efectua uh, inspecțiile. Bun, aici depinde de rolurile diferite pe care le joacă AESA și autoritățile naționale. În unele domenii AESA are rolul principal, de exemplu în certificarea aeronavelor de mici dimensiuni, și e clar că aici AESA uh, are experiența necesară, dar nu întotdeauna. Uh, de pildă, pentru regulamentările de siguranță operațională, autoritățile naționale dețin competența și ele au păstrat uh, în subordine inspectorii necesari pentru această activitate, cu calificările lor, cu toate taxele pe care aceștia le percep. Ideea este să, o, cu, ideea de la baza acestui sistem unic ar fi să avem uh, cerințe de bază uh, similare și identice chiar pentru toți uh, inspectorii și să putem avea de la caz la caz pentru anumite activități inspectori cu calificări speciale. Domnul Van Dalen vorbea despre nevoile legate de pregătirea și instruirea piloților de drone Eh, propunerea pe care noi am elaborat-o nu intră atât de mult în acest detaliu. Eh, cred că actele delegate care se vor adopta ulterior vor trebui să decidă în ce măsură o, un training special, o formă de instruire specială va fi nevoie pentru anumită activitate în funcție de gradul de risc atribuit. Doamnă Chilunen, cred că Uh, acest uh, regulament este mai puțin prescriptiv și mai deschis, mai flexibil. Deci uh, eu sper că ne va ajuta în următorii 10-15 ani și va fi un cadru juridic suficient pentru activitatea în următoarea ani. Doamna Karima Deli a vorbit despre creșterea emisiilor de dioxid de carbon. Acest, această temă nu este abordată exclusiv în acest regulament, este abordată și aici Uh, aici uh, uh, noi spunem că un număr de măsuri trebuie să ne ajute în ce privește limitarea creșterii emisiilor. Mai întâi, noile tehnologii, și aici pot să vă spun că sub coordonarea ICAO au fost elaborate noi standarde de emisie și mai sunt și standarde de tehnologie, dar pe lângă acestea există Uh, teme precum combustibilii alternativi, mecanisme bazate pe uh, piață pentru a uh, închide anumite deficite și știți că pentru summitul ICAO din septembrie pregătim un mecanism global bazat pe măsuri economice, măsuri de piață. În ce privește reglementările privind personalul EASA există reguli foarte specifice de evitarea conflictului de interese. Iar în ce privește referirile făcute în legătură cu prăbușirea avionului companiei German Wings, EASA a elaborat deja unele eh, recomandări în ca reacție la acest eveniment pe care suntem hotărâți să, să le punem eh, în aplicare încă din acest eh, an împreună cu EASA. În acest caz, Uh, am crescut, uh, am prevăzut uh, posibilitatea de a crește numărul de date disponibile, inclusiv date biomedicale, care să fie folosite în analizele noastre. Temeiul juridic pentru perceperea acestor date este într-adevăr unul foarte complicat. Ați vorbit despre sediul de la Köln EASA. Uh, aici pot să vă spun că asta este în negocieri foarte avansate cu uh, Germania. În ce privește factorul uman, într-adevăr, este foarte important. Um, factorul uman, uh, sigur, este abordat și din perspectiva calificărilor și din perspectiva certificatelor medicale sau limitării timpului de zbor, așa cum ne-a învățat și raportul prăbușirii avionului Germanwings, uh, aceste chestiuni nu au jucat un rol în, uh, în acel accident. Încerc să nu mă întind prea mult, domnule președinte. Da, am vorbit deja despre securitatea aviatică și drone. Domnul Nilsson a întrebat dacă EASA ar trebui să aibă un mandat mai puternic, mai consolidat. Eu cred că mandatul EASA este unul uh, foarte bun. Avem o piață foarte bine integrată, cu recunoaștere reciprocă a măsurilor, deși cu o supraveghere reciprocă. Și această propunere tocmai asta face, ca propune ca EASA, pe lângă sarcinile pe care le are deja, să poată asuma, dacă statele membre o vor, Eh, poate asuma și sarcini suplimentare. Deci statele membre pot eh, solicita EASA să prea unele din eh, sarcinile pe care deocamdată ele însele le asumă. S-a făcut trimitere și la un raport cu privire la drone a colegei dumneavoastră. Eu sper că ceea ce noi am prezentat ca propunere se, se pliază pe concluziile raportului dumneavoastră. am fost întrebați dacă ar trebui să fim și poate și mai ambițioși în ce privește relația cu state terțe, reglementarea orelor de lucru, problema taxelor și impozitelor. Ei bine, aceste elemente au impact asupra aviației, dar nu neapărat țin de domeniul de aplicare a acestui regulament. În ce privește exportarea unor standarde europene în domeniul siguranței aviatice, tot ceea ce include domeniul de aplicare a acestui regulament uh, ține de uh, sfera de competență a ICAO plus uh, de acordurile bilaterale de siguranță a zborului pe care le avem de pildă cu Statele Unite, cu Brazilia, cu Canada, pentru că și a, trebuie să spun că am primit a, mandat să negociem și alte acorduri, acorduri de acest tip, cum ar fi cele cu Statele Unite. Doamna Anderson, nu am primit un răspuns clar în legătură cu uh, opiniile personalului din aviație, pilot și personal auxiliar în legătură cu anumite standarde de lucru. Și uh, dacă poate Comisia să ne spună care este, uh, cum devine mai puțin prescriptivă și flexibilă în această privință. Comisie, puteți răspunde pe scurt? Uh, Well, I mean, I think it's important, although I, I make a lot of publicity for performance. Eh, eu uh, susțin uh, fervent uh, aceste reguli noi bazate pe performanță. Asta se, este și elementul de noutate a regulamentului, dar asta nu înseamnă că regulamentul nu va mai fi prescriptiv. Depinde, în ce privește limitarea timpului de zbor, există limitări prescriptive foarte clare și nu cred că trebuie să se schimbe acestea. Deci ce am introdus noi în această propunere de regulament este un grad mai mare de reglementări care sunt bazate pe performanță, dar care se aplică nu, toată, tut, nu, nu se aplică tuturor domeniilor în aceeași măsură. Mulțumesc și acum uh, trecem mai departe, spune președintele, la protocolul de cooperare euromediteraneană în domeniul aviației cu Uniunea Europeană și Israel și un uh, acord privind uh, zona comună de aviație la care acum, uh, după aderarea sa, uh, subscrie și Croația. Este vorba de un acord între UE și Georgia. Dois uh, relatórios de natureza idêntica, são situații são as mesmas. Mulțumesc. Sunt două elemente legislație identică. Mai întâi, unul datorat aderării Croației la UE și apoi recomandări ale Consiliului uh, între, între Uniunea Europeană și statele membre de o parte și Georgia în altă parte. Apoi, celălalt document vizează uh, nu Georgia, ci relația Uniunii Europene eh, cu eh, Uniunea Europeană, între Uniunea Europeană și Israel, eh, așa numitul acord de aviație euro-mediteranean. Este vorba de niște acorduri care nu au suferit modificări substanțiale, ci doar trebuie continuate. Deci, singura, singurul element tehnic de noutate este includerea Croației în rândul părților semnatare. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Deli. Well, uh, these are rather technical dossiers as I... Domnul Deli. Mulțumesc că uh, sunt aspecte uh, pur tehnice, din câte pot aprecia aceste acorduri între UE, Georgia pe de o parte și UE și Israel pe de altă parte sunt uh, două dosare pur tehnice și cred că atitudinea noastră în plenară trebuie să fie una pozitivă. Mulțumesc. Mulțumesc. Jackie Foster acum. Yeah, thank you, Chairman. And... Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc și raportorului. Bănuiesc că, oricum, aceste rapoarte nu trebuie să fie complicate. Cred că trebuie să mergem mai departe cu aceste acorduri. Mai sunt și altele care așteaptă să fie adoptate. Uh, deci, uh, în numele ECR, uh, dorim și noi urgentarea acestor două dosare cât se poate de repede. Domnule Radoș. In, on behalf of all the group, I support agreement. As... În numele grupului meu, susțin acordul. Croația a semnat un acord cu Israelul în 99 Eh, a fost un acord în domeniul aviației și turismului și prin această eh, procedură simplificată obținem o mai bună cooperare între această țară și Israel, ceea ce este spre binele tuturor. Mulțumesc! Termenul de depunere a amendamentelor este 21 martie 2016, ora 12. Vă rog să respectați acest termen. Și cu aceasta trecem la Uh, următorul uh, protocol, uh, protocolul comun de aviație între Uniunea Europeană și statele membre de o parte și Georgia de altă parte, ținând cont de aderarea recentă a Croației la Uniunea Europeană. Din nou are cuvântul raportorul. Mulțumesc. Ca și în această chestiune, conținutul este exact identic și ceea ce cu, cu raportul anterior. Deci ce s-a spus în legătură cu uh, acordul uh, vis-a-vis -vis de Israel se aplică și acordului de aviație în domeniul aviației cu uh, Georgia. Tot ce se schimbă este aderarea Croației. Thank you. So, uh, once... Mulțumesc foarte mult, domnul Deli. Da, și eu cred în numele PP că Croația ar trebui să fie inclusă cât se poate repede în acest acord. Mulțumesc. Jackie Foster. Jackie Foster. Yeah, just echo the original points. Support the rapporteur. Thank you. Da, susținem poziția raportorului. Mulțumesc. Rados. Domnul Rados. Mulțumesc că uh, Croația nu a avut până acum un acord de cooperare în domeniul aviației cu Georgia, deci pentru Croația este un pas înainte. Mulțumim. Un Mulțumesc foarte mult. Cu asta am epuizat și acest punct de pe ordinea de zi și pentru acest raport termenul de punere a amendamentelor este 21 martie 2016. Singura posibilitate de modificare de altfel este respingerea acordului, da? Deci nu este posibilă depunerea de amendamente propriu-zise. Și cu asta uh, se uh, încheie partea publică a ședinței noastre și trecem la partea în cameră cu privire la trialog și feedback-ul despre trialog. Rog până atunci uh, toată lumea care nu este deputat, deputată și nu este mandatat să